Pentru că următorul punct de pe ordinea de zi este legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în Uniunea Europeană, cazul Spaniei. Și voi da cuvântul acum autoarei, doamna Cecilia Wikström. Vă rog. Thank you very much. The origin of the Vă mulțumesc. Această rezoluție și această dezbatere se datorează unui mare număr de petiții care au ajuns la Comisia pentru Petiții în urmă, ultimii ani. În calitate de președinte a acestei comisii, înțeleg și regret să aud care sunt dificultățile cu care se confruntă petiționarii. Majoritatea petițiilor se referă la situația din Spania, dar există și alte state membre care se confruntă cu această problemă deoarece Comisia pentru Petiții face legătura între cetățenii europeni și instituțiile europene, eh, eu, în calitate de președinte, aș dori ca Uniunea Europeană să țină mai eh, abitir cont de modul în care legislația europeană este resimțită de către cetățeni și eh, de modul în care legislația europeană este transpusă la nivel național, pentru că doar astfel noi, legiuitorii, putem îmbunătăți viitoarele acte legislative. În calitatea mea de glas al uh, petiționarilor europeni, iată, am solicitat organizarea acestor, acestei dezbateri. Vă spuneam deja că uh, am primit un număr mare de petiții care denunța încălcarea dreptului european și încălcarea legislației europene în ceea ce privește informațiile acordate Uh, celor care încerc, încearcă să contracteze credite ipotecare. Ei bine, informațiile clare sunt esențiale pentru luarea unor decizii uh, Uh, sănătoase. Sunt vitale, de asemenea, când vorbim despre soarta unei familii sau a unui cetățean european. Toate petițiile acestea sublinează o serie de clauze abuzive și practici abuzive în sectorul uh, ipotecar uh, spaniol. Aceste abuzuri au fost identificate de către curte uh, instanțele spaniole și internaționale. Mulți cetățeni au devenit uh, uh, victime ale fraudei din pricina faptului că au fost uh, convinși, fără informații, să, inf- să achiziționeze tot felul de uh, instrumente financiare deosebit de riscante. În plus, uh, Băncile nu au încercat în niciun fel să observe dacă clienții lor înțeleg riscurile asociate sau nu. Toate acestea au dus la suferințe personale și la pierderi economice. Există cetățeni care și-au pierdut locuințele și uh, în toate economiile multe tragedii, practic, uh, s-au petrecut în fața ochilor noștri. Dar vreau să că scopul acestei dezbateri de astăzi ar trebui să fie văzut dintr-o perspectivă mai largă. Noi vrem să creștem gradul de conștientizare în ceea ce privește anumite practici abuzive bancare care se regăsesc în întreaga Europa și nu doar în Spania. Tocmai de aceea vreau să subliniez faptul că transparența și uh, uh, protecția consumatorilor precum și informarea acestora, sunt esențiale dacă e să luptăm împotriva clauzelor abuzive din contractele ipotecare. Dar vreau să adresez comisiei, numele comisiei pe care o reprezent, uh, reprezint, câteva întrebări pe tema aceasta. Sper din tot sufletul că vom reuși, prin evaluarea situației, să îmbunătățim situația petiționarilor și sper să ne asigurăm că astfel de practici sunt evitate pe viitor și, în plus, uh, îmbunătățim până la urmă aplicarea legislației europene. Deci, doamnă comisar, dați-mi voie să vă adresez următoarele întrebări pe baza petițiilor pe care le-am primit. Aceste uh, petiții au ele de a face cu încălcarea regulilor cu privire la informațiile care trebuie să fie oferite cli- uh, Uh, clienților uh, bancari conform MIFID. Uh, în al doilea rând, MIFID a fost bine transpusă de către autoritățile spaniole sau următoarea întrebare, în ce măsură reglementările incluse în MIFID au fost într-adevăr luate în seamă de către autoritățile spaniole? De asemenea, vreau să întreb ce va face Comisia Europeană pentru a ajuta micii deponenți uh, în uh, ceea ce privește uh, informarea acestora cu privire la diferite instrumente financiare care în trecut au fost vândute clienților fără ca aceștia să fie bine informați. Vreau să vă întreb dacă aveți de gând să faceți ceva în ceea ce privește clauzele uh, uh, inechitabile incluse practic în legislația spaniolă cu privire la creditele ipotecare? Aștept cu nerăbdare întrebările, răspunsurile dumneavoastră, doamnă comisar, și de asemenea aștept uh, remarcele colegilor. Dați-mi voie să vă spun că trebuie să fim plini de compasiune când vine vorba de cetățenii aceștia care au suferit enorm, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că pe viitor legislația este sigură și de această siguranță se poate bucura toată lumea în Europa. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează acum doamna Jourova în numele Comisiei. Doamnă președinte, stimați deputați. În primul rând, permiteți-mi să dau un răspuns primelor două întrebări. Da, într-adevăr, mulți consumatori, în special debitori din Spania, s-au regăsit într-o situație foarte dificilă de curând. Probleme pe piața creditelor ipotecare au făcut ca corectitudinea acestora să fie pusă sub semnul întrebării. Însă, Consiliul Concurenței poate să joace un rol important și de asemenea și uh, instanțele pot să intervină, ceea ce au și făcut, uh, spunând că multe clauze contractuale sunt inechitabile și de aceea neobligatorii pentru consumatori. Aceste uh, chestiuni au fost discutate pe larg și într-un caz, în cazul Aziz, de pildă, instanța a decis că banca nu a oferit uh, Uh, garanții procedurale pentru consumatori. Drept urmare, legislația în Spania a fost amendată de două ori, dând posibilitatea consumatorilor să obiecteze față de evocările uh, forțate și de asemenea să facă apel dacă nu li se dă curs. De asemenea, s-au stabilit și prevederi uh, de tranziție din uh, Uh, prima uh, lege de implementare, care sunt în momentul de față uh, discutate în instanță. Prin, în momentul de față, Comisia colaborează cu autoritățile din Spania prin intermediul dialogului structurat. Am demarat acest dialog pentru a ne asigura că toate deciziile Curții de Justiție sunt implementate pe deplin în Spania. Vreau să subliniez că salutăm modificările introduse deja în Spania pentru că îmbunătățesc protecția consumatorilor. Totuși, trebuie să mai stabilim dacă regulile uh, spaniole cu privire civilă, inclusiv în ceea ce privește uh, evacuările forțate um, corespund directivei cu privire la termenii contractuali. Răspunsul primit în iunie de comisie din partea autorităților spaniole este analiză și vom avea în vedere și acțiuni suplimentare dacă răspunsurile se vor dovedi nesatisfăcătoare. În fine, în ceea ce privește vânzarea anumitor instrumente financiare către clienți individuale, așa cum se stipulează în memorandumul de înțelegere, în ceea ce privește uh, condițiile din sectorul financiar din iulie 2012 între Spania și Comisie, Spania și-a amendat legislația stabilind un uh, nivel uh, destul de ridicat de investiții minime în astfel de instrumente financiare Uh, complexe, astfel prevenind, uh, practic, uh, micii clienți de la cumpărarea acestor produse. La întrebarea numărul 3, în ceea ce privește mecanismele de arbitraj, în contextul programului de asistență financiară pentru Spania, sistemul de restructurare bancară încurajează băncile să stabilească mecanisme pentru a aborda vânzarea de acțiuni preferențiale către clienți individuali în 2012. Pe baza datelor furnizate de autoritățile din Spania, se pare că între 2012 și începutul anului 2015 aceste mecanisme de arbitraj au dus la 208 de decizii în favoarea solicitanților, susținând astfel sau dând cu un câștig de cauză la 71% din cazurile înaintate. Prin um, urmare, băncile au trebuit să cumpere înapoi uh, aceste acțiuni preferențiale. Iată deci că chestiunea pare să se fi rezolvat între timp. În ceea ce privește întrebarea numărul 4, în ceea ce privește legislația nouă în domeniul serviciilor financiare, permiteți-mi să menționez câteva norme europene adoptate recent de colegiuitori și anume directiva cu privire la uh, creditele ipotecare sau uh, directiva MIFID. Creditorii sunt responsabili pentru informarea consumatorilor cu privire la riscurile pe care și le asumă atunci când fac investiții. Au obligația să fie uh, să aibă suficientă răbdare față de debitorilor înainte să înceapă procedurile de executare. Această chestiune a fost abordată în directiva cu privire la creditele ipotecare. Băncile sunt încurajate să exercite uh, răbdarea cuvenită înainte de demararea acțiunilor de evacuare forțată. Directiva cu privire la arierate și uh, evacuări forțate din iunie 2013 oferă detalii suplimentare în ceea ce privește această prevedere. Vis-a-vis -vis de alte uh, măsuri care ar putea fi luate la nivel european în ceea ce privește procedurile de soluționare a datoriilor. În momentul de față, acestea se rezolvă la nivel uh, național. Însă, noi sugerăm ca debitorii să fie exonerați de toată datoria prin uh, cedarea imobilului respectiv. În anumite cazuri acest lucru se întâmplă în Spania și directiva cu privire la uh, credite ipotecare oferă această posibilitate. În final, în ceea ce privește informații false sau proaste cu privire la produse, pe viitor consumatorii vor fi mai bine informați în măsura în care directiva cu privire la contractele de credit pentru proprietate rezidențială susține acest lucru. Se introduc de asemenea și reguli care trebuie respectate de întreprinderi care ne asigurăm că intermediarul de credite sau creditorul acționează în mod transparent și profesionist și dispune de competențele necesare și în ceea ce privește personalul. Noua directivă se aplică serviciilor financiare și de investiții. Va îmbunătăți protecția investitorilor pentru investi- instrumentele financiare și de asemenea regulile de conduită pentru firme de investiții pentru a minimaliza riscul uh, unor astfel de vânzări nelegiuite în, de produse. De asemenea, se sporesc uh, cerințele de publicitate pentru investitori. Termenul de transpunere a acestor măsuri încă nu a fost atins, de aceea ar fi prematur să spunem acest moment dacă se impun și alte măsuri și dacă da, care ar fi acestea. Mulțumesc! Mulțumesc! O să începem acum dezbaterea cu intervențiile în numele grupului și o să începem cu pp ul doamna Esterat Feragut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! În primul rând, vreau să vă spun că guvernul uh, spaniol Uh, se îngrijorează într-adevăr în legătură cu aceste noi produse, pentru că din cauza unor lipse de, unei lipse de comunicare au existat probleme cu foarte mulți cetățeni și au existat, s-au făcut și foarte multe evacuări forțate, silite. În anul uh, între 2003 și 2011 au fost încheiate cele mai complicate contracte ipotecare și foarte multe din directive uh, precum directiva din anul 2008 sau uh, acordul Basel, care a fost uh, semnat în 2011, provin de la guvernul socialist din Spania. Au trebuit să se ia măsuri uh, imediate pentru ca clienții să fie mai bine, mai bine informați. Aceasta s-a întâmplat Apoi și în 2011-2012 guvernul a luat măsuri, a făcut modificări legislative așa cum a spus și doamna comisar înainte, astfel încât uh, aceste produse nu au mai fost puse pe piață atât de mult ca înainte, cel mai ales la creditorii, la deponenții mici. Mai, acum avem și o procedură de arbitraj și uh, 71% din cazuri au putut fi arbitrate astfel. Deci tema este din ce în ce mai puțin uh, stringentă. În uh, legătură cu uh, evacuările silite, acest um, nou mecanism s-a ocupat de aceste cazuri și în unele ipoteci care au fost încheiate în 2008, între 2008 și 2013, au fost analizate și s-au luat măsuri de protecție, așa cum a spus și doamna comisar înainte. Um, datoriile au fost restructurate și um, s-au acordat uh, și uh, întârzieri uh, în plata creditelor. Trebuie să acționăm însă pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple pe viitor. Mii de familii au putut fi protejate de data aceasta datorită mecanismului pe care l-am creat. Aceasta însă nu ar trebui să se transforme într-o temă electorală. Mulțumesc. Bun. Doamna González Peña, ați cerut uh, să adresați un cartonaș albastru înainte să înceapă doamna Feragut. Acceptați acest uh, cartonaș? Da. Bine, vă rog. Da. Mulțumesc, doamna Saras. Trăiți într-o realitate, dar cetățenii europeni se pare că trăiesc în alta decât dumneavoastră. Eu cred că aceasta are legătură mai degrabă cu măsurile electorale decât cu măsurile de restructurare. pentru că legislația spaniolă contravine prevederilor europene în domeniul ipotecilor. Am spus acest lucru deja și o mare parte a deputaților a exprimat deja acest lucru în iulie 2014. PPE-ul nu poate să contrazică acest lucru. Da, trebuie să puneți o întrebare, spune doamna președinte. Madame, c'était une nu știu dacă era o întrebare, nu? Și aveați 30 de secunde. Vă rog, aveți dumneavoastră 30 de secunde pentru răspuns. Doamna Feragut, da, mulțumesc. Poate că o să vi se pară bine sau prost, dar faptele sunt fapte. Guvernul spaniol a luat măsuri conjuncturale și a făcut reforme structurale. Iar uh, cinismul uh, văd că este singura armă cu care știți să luptați. Bine, atunci în numele socialiștilor spune doamna președinte, doamna Cabezon Ruiz. Presidenta, gracias, comisaria. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Criza a adus la lumină multe lucruri. Spre exemplu, condițiile de rambursare. Acestea erau prea dure pentru mulți dintre dependenții europeni. În Spania asta s-a transformat într-o dramă socială. Socialiștii spanioli nu au găsit un răspuns la această problemă și nu ne ascundem în spatele degetului. Uh, dar cu toate acestea există în continuare nedreptate în societatea uh, spaniolă. Spre exemplu, miliarde de euro au fost date băncilor, dar au existat de asemenea mii de evacuări silite, mii de mici deponenți care nu și-au mai primit banii înapoi. 30 uh, până la 70% aveau probleme. Și acum mai sunt și alți uh, mii de, alte mii de deponenți care au, se confruntă cu dificultăți. Toate modificările legale operate nu dau rezultate clare. Um, sunt uh, schimbări pe aici, pe acolo și nu în locurile esențiale. Un cod uh, etic pentru bănci, ce înseamnă asta? Societățile, uh, locuințele sociale, de asemenea, de acestea beneficiază doar puțini oameni. Și în continuare, creditele ipotecare uh, fac obiectul a miliarde de euro. O decizie a CEJ, CEJ spune cât se poate declar că directiva trebuie să fie folosită la nivel european, în special articolele 3 și 7. Și mai este și un raport din anul 2015 în care se spune cât se poate declar că modificările operate de către autoritățile spaniole nu sunt suficiente. Vă rog să ne dați un răspuns cât se poate declar. clar aștept uh, un răspuns serios și din partea Comisiei Europene și de acțiuni de asemenea din partea Comisiei Europene, astfel încât această problemă să fie eliminată, pentru că această problemă îi uh, afectează pe micii deponenți. Je sais que tout le monde a beaucoup de choses à dire euh, ce soir sur ce sujet, mais je vous demande, s'il vous plaît. Aveți multe de spus pe tema aceasta în această seară, dar vă rog cu toate acestea să vă respectați timpul acordat. Urmează domnul Marias, un minut jumătate. Mulțumesc. Creditele ipotecare se suspun unor uh, reglementări diferite în diferitele state membre. E valabil și în ceea ce privește plata datoriilor. Uneori, în Marea Britanie nu au existat informații suficiente pentru um, consumatori. După criza financiară, în Spania, situația a devenit una destul de precară. Mai peste 200.000 de cetățeni au um, încheiat astfel de credite și peste 350.000 de persoane au fost executate silită în anii trecuți, însă aceste imobile au revenit în patrimoniul băncilor. În Grecia, aceste credite ipotecare s-au cifrat la circa 21 de milioane de euro și băncile au și vândut mai departe aceste credite riscante și pe piețele internaționale, ceea ce a făcut ca multe din imobilele grecilor să fie executate silid. Peste 500 de mii de debitori uh, greci uh, se confruntă cu această problemă de a trebui să-și părăsească locuințele și uh, cei care au um, participat în anumite fonduri se confruntă cu pericole mai mari. De aceea solicit ca Parlamentul European, dar și Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană să ia măsuri pentru ca aceste executări silite să ia um, să fie uh, oprite în Grecia. Doamna Becera Bastereciu. Eh, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru informațiile și explicațiile detaliate pe care ni le-ați dat. Cred că astăzi putem să fim bucuroși de faptul că se vorbește de această întrebare orală în plenară și că se discută. Pentru că nu se întâmplă foarte des ca și Comisia de Petiții, adică poarta deschisă pentru cetățenii europeni către Parlamentul European, să aibă ceva de zis și să fie ascultat. Și cred că din 2012 2015 de la acordul de la Marrakech nu am mai avut astfel de posibilități. Este vorba aici de o temă cât se poate de europeană. E vorba de sute de mii de persoane care au uh, trebuit uh, să sufere din cauza unor clauze abuzive de credite ipotecare. Nu știm dacă sunt 300 de mii, dacă sunt un milion sau două milioane de cetățeni. Însă avem uh, sute de petiții pe care le-am primit din partea cetățenilor europeni ale căror drepturi de consumator au fost încălcate în Spania. E vorba deci de un caz european. E vorba de cetățenii europeni care trăiesc în Spania și trebuie să fie protejați de către noi, iar noi, în Comisia pentru Petiții, trebuie să ne ocupăm de această petiție și să încercăm să răspundem dorințelor pe care le-au exprimat cetățenii. Avem nevoie de un consens. Consumatorii europeni nu sunt destul de protejați. Același lucru a fost constatat și de către Curtea Europeană de Justiție în sentința sa. În plus, este vorba aici de o chestiune cât se poate de europeană. E vorba de o transpunere proastă a unei directive europene. În aceste în acest caz e vorba aici de o punere proastă în aplicare. Uh, directiva uh, cu privire la ipoteci, directiva cu privire la investiții, toate acestea sunt, uh, trebuie transpuse, dar și directiva cu privire la clauzele abuzive din contracte nu a fost respectată și directiva pentru piețele financiare nici aceasta. Există în continuare foarte multe probleme la punerea în aplicare al, uh, al acestei directive în Spania și trebuie să încercăm să avem grijă să nu se întâmple același lucru și în Europa. Este indiferent unde se reglementează aceste drepturi, important este absolut important însă să atacăm imediat uh, orice formă de abuz și să protejăm drepturile um, cetățeanului. De aceea rugăm Comisia, așa cum a spus-o și doamna comisar, să ne asigurăm că un astfel de caz să nu se mai întâmple niciodată. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Valina are cuvântul acum în numele GUE. Gracias. Desde el comienzo de la crisis, según el... Vă mulțumesc. De la începutul crizei, 590 de mii de evacuări silite au fost uh, executate în Spania. 900 de mii de oameni au fost afectați. Oamenii aceștia care au nevoie de ajutor, iată, nu beneficiază de el pentru că uh, Uh, suntem într-o perioadă de austeritate. Băncile au rambursat doar 5% dintre fondurile care le-au fost alocate, dar dispun acum de un patrimoniu imobiliar absolut imens. Iată, cerem dreptate, cerem să se facă dreptate. Fiecare are dreptul la o locuință decentă și, de asemenea, fiecare cetățean are dreptul uh, să Uh, beneficieze de pe urma legislației europene echitabile. Mulțumim, domnul Terica Abras, pentru comite... Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia pentru Petiții, din care fac parte, a ascultat multe dolențe din partea cetățenilor. Deseori am discutat despre faptul că Normele europene cu privire la ipoteci, instrumente financiare nu sunt corect aplicate. Lipsește protecția consumatorilor. Este un lucru scandalos, iar în Spania acest lucru duce și la o dramă socială. Între 2008 și 2012 în Spania au s-au efectuat peste 160.000 de executări silite și între 2012 și 2014 au fost de asemenea executate peste 100.000 de ipoteci. Directiva uh, cu privire la clauzele abuzive, care are deja 20 de ani, este una foarte clară. Băncile însă nu pot fi salvate dacă nu protejăm și consumatorii care depind de ele. În Olanda, de pildă, 32% dintre fonduri se uh, dau pentru locuințe sociale, dar în Spania este vorba doar de o mică parte a bugetului de sat și nu este acceptabil faptul că peste 600.000 de clienți nu au beneficiat de informații financiare și au semnat instrumente financiare care sunt foarte complicate și care practic au dus în eroare. Doamnă comisar, am trei întrebări. În primul rând, um, Comisia Europeană ar trebui să solicite statelor membre și băncilor ca consumatorii să fie informați. În al doilea rând, consumatorii care nu pot să-și plătească datoriile ar trebui să uh, poată să-și uh, plătească datoriile fără să părăsească propria locuință. Și în al treilea rând, Comisia ar trebui să înlocuiască această directivă de ani printr-una mai ambițioasă prin care consumatorii să fie într-adevăr protejați. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Evi, numele FDD. Mulțumesc, doamnă președinte. Chiar dacă este vorba de un caz spaniol. Eu cred că este foarte important și este datoria noastră să facem această dezbatere în plenare pentru a atrage atenția asupra celor zeci, sute de petiții pe care le-am primit, care subliniază o problemă cât se poate de gravă, o situație absolut inacceptabilă care s-a întâmplat uh, pentru sute de mii de persoane care au primit uh, un credit ipotecar. Aceste petiții ne cer să ne ocupăm serios și cu onestitate intelectuală de o problemă care nu ține de fapt numai de Spania. Mă refer aici la puterea și străputerea puterea băncilor care au vândut produse financiare foarte riscante, omi, ă, lăsând la o parte foarte multe detalii și astfel inducând în eroare consumatorul. Este absolut inacceptabil ce s-a întâmplat și trebuie să ne zbatem pentru ca să nu se mai întâmple așa ceva și pentru ca, în primul rând, să fie protejată dreptul consumatorului și rolul politicii este esențial în acest domeniu. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez și faptul că Sper ca prin rezoluția pe care o să o votăm la această plenară să se introducă foarte clar uh, dreptul uh, la o casă. Mulțumesc. Am încheiat astfel uh, turul grupurilor și acum domnul Mateo. Un minut. Este debat. Mulțumesc, doamnă președintă. Știți pe mine că dezbaterea aceasta nu ar fi trebuit să aibă loc. loc. Tema este una națională și asta ne-am dat seama și din intervențiile de care am avut parte până în momentul de față. Unii uh, deputați spanioli de stânga încearcă să folosească tema aceasta în scopuri electorale, lucru care a fost uh, deschis recunoscut. Stânga încearcă să se folose, folosească acum de durerea cetățenilor Guvernul actual spaniol se, este preocupat de această problemă. Problema ar fi trebuit să fie traia, tratată și înainte, dar nu a fost tratată. Între timp, iată, avem uh, noi acte legislative și proceduri de arbitraj care îi ajută pe cetățeni, după cum bine a spus uh, Comisia. Dar mulți nu sunt interesați de, de ele. Uh, iată, de tot ceea ce se face. Mulți sunt interesați doar de cum anume ar putea să facă mai mult zgomot în mass media. Nu sunt interesați de maniera în care guvernul uh, spaniol încearcă să se ocupe de problema uh, a mii de familii spaniole care nu reușesc să își achite creditele ipotecare. Este o mare problemă, dar ipotecile acestea au fost încheiate înainte de 2008. Tema ar fi trebuit să fie tratată de guvernul precedent. Măsurile pe care le-am luat noi în până în momentul de față încep să dea rezultare, rezultate. Măsurile conjuncturale îi ajută deja pe 30 de mii de cetățeni uh, spanioli. Deci și ceea ce facem acum este mult mai important decât uh, cine știe ce comunicate de presă. Domnule Mato, acceptați uh, o întrebare din partea doamnei Torres Martinez? Da. Aveți 30 de secunde. De la Grupul Popular. E o rușine. Iată, ne confruntăm cu aceste, această barbarie și ce facem noi? Cetățenii spanioli au suferit uh, suficient din pricina pat Uh, pasivității de care ați dat dovadă, în special în ceea ce privește evacuările silite. Nu e vorba de campanie electorală acum, mai avem uh, două luni pentru asta. Uh, dar acum suntem absolut epuizați de ce, ce s-a întâmplat până în momentul de față. Doamna a răspuns la întrebarea pe care a adresat-o și a, și, uh, și-a ridicat cartonajul albastru înainte de a fi uh, terminat intervenția mea. E o dovadă de demagogie, dar cetățenii spanioli vor decide ei bine peste două luni. Doamna Curtin Darling, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Activitatea noastră în Comisia de Petiții, din care fac parte, se axează pe rolul important pe care îl joacă Uniunea Europeană, oferind um, instrumente de atac în justiție pentru consumatori. Iată că de uh, data aceasta vorbim de Spania, dar Trebuie spus că un milion britanici trăiesc în Spania. Mulți dintre aceștia au ipotăci Pentru a reda încrederea consumator consumatori și pentru a-i proteja pe cei care vor lua credite ipotecare pe viitor, va trebui să facem presiune asupra băncilor spaniole să respecte regulile și să ofere informații clare și de înțeles. Implementarea directivei uh, pentru cre- cre- credite pentru proprietăți rezidențiale împreună cu directiva MiFi, dar trebuie să asigure un nivel înalt de protecția consumatorului pe viitor. Uniunea Europeană ar trebui să dea un semnal foarte clar prin intermediul petițiilor pe care le-am primit. Am primit uh, un mesaj important și trebuie să le arătăm acestor oameni că drepturile lor sunt protejate. Mulțumesc. Urmează doamna Bilbao Barandica, două minute și jumătate. Președinta, Mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamnă comisar. Vreau să mulțumesc uh, președintei uh, de comisie pentru toate eforturile pe care le-a făcut, uh, astfel încât instituțiile europene să poată să ofere o speranță și o soluție multor familii. Dorința de îmbogățire, practicile abuzive și neaplicarea legilor dar și legii neclare și speculații și modele abuzive de asemenea au dus la o dramă în domeniul ipotecilor. Mii de familie, familii au trăit aceste, acești ani uh, de groază în care și-au pierdut ani uh, casa și uh, locul de muncă. De asemenea, mulți pensionari și copii au trebuit să sufere de acest dezastru, fără să se bucure de a doua șansă legislativă, ceea ce a dus la probleme strict umanitare, în primul rând. De aceea, doamnă comisar, Bruselul dorește ca autoritățile spaniole să transpună ca fiind obligatorii codurile, codurile bancare. E adevărat, atunci când e vorba de insolvență trebuie arme egale și avem nevoie în același timp și de metode corespunzătoare care să poată să fie aplicate. Majoritatea dramelor au fost de fapt făcute pe spinarea credulității deponenților care aveau prea puține informații și a vânzătorilor care aveau uh, o lipsă de scrupule absolută. Însă, din păcate, nimic n-a funcționat. În primul uh, trimestru 2015, 0,2% din uh, creditele de ipotecă dintre 2013 și 2014, adică încheiate în această perioadă, au fost tratate în procese de către statul spaniol în absolut 17.700 aproximativ, în țara Bașilor numai 0,22%. Deci acolo am avut cele mai puține cazuri problematice, dar totuși și tot, toate victimele n-ar fi trebuit să treacă prin uh, această perioadă dură. Cred că practicile bune de negociere ar putea să ducă la evitarea unor drame și uh, trebuie întotdeauna speculanții să fie repuși la punct. Doamna Cuneva are cuvântul un minut. Doamnă președinte, sute de cetățeni din Spania, Grecia, dar și din alte state europene, precum Bulgaria, au fost înșelați în momentul în care au încercat să contracteze un credit uh, ipotecar la vreo bancă. Dreptul la locuință este înscris uh, printre drepturile fundamentale ale cetățenilor, dar iată, în continuare, Uniunea Europeană închide ochii la realitate. Să nu uităm care a fost decizia CEJ în cazul în speța Aziz. 308 evacuări uh, silite au uh, fost executate în Spania doar în anul acesta. Asta înseamnă cât se poate declar că, iată, drepturile consumatorilor nu sunt uh, respectate, însă băncile beneficiază de libertăți absolute. Să nu uităm de petițiile care au venit din, din Bulgaria în ceea ce privește creditele ipotecare. Să nu uităm de situația din uh, Grecia. Mulți cetățeni sunt îndatorați, nu își pot uh, reachita sau răscumpăra creditele și uh, soarta spaniolilor ne paște și pe noi în, în curând. Iată, în momentul de față avem milioane de oameni care vor să intre în Europa sperând că civilizația europeană îi va uh, salva, dar Europa nu e capabilă să își protejeze proprii cetățeni care își pierd locuințele. Eu cred că Comisia trebuie să citească și uh, ceea ce e scris cu litere mici în contractele băncilor. Mulțumim. Urmează domnul uh, Urtason. Un minut. Politicamente por la ciudadanía. Da. Dumneavoastră, cei din PP, deja sunteți uh, condamnați. Există foarte multe semnături de care nu ați ținut cont și mai spuneți că e vorba de o chestiune internă, dar există semnale că în Spania nu sunt respectate legile europene. Și aș vrea să spun un lucru foarte clar. Spuneați, doamnă comisar, că legea cu privire la creditul ipotecar nu se respectă și de asemenea nu se respectă nici directivele europene, deși au existat modificări ale legislației, ultimele în 2015. Acum nu mai putem să Așteptăm. S-a spus uh, la noi în comisie că are loc un dialog structurat uh, cu autoritățile din Spania. Dar ce facem între timp? Sunt 68.000 de uh, persoane care au probleme, 19.000 de persoane noi doar în acest an. E vorba de drame umane și de aceea cred că se impune să acționăm. Mulțumesc, are cuvântul doamna Gil. Mulțumesc, doamna președinte. Criza subprime din 2008 uh, în, Marea, în uh, America a creat o problemă și pe piețele Uniunii Europene în uh, piața ipotecară pentru că s-au făcut împrumuturi responsabile și aceasta a dus la o bulă care în continuare se mai simte. Foarte mulți deponenți care au trebuit uh, să intre în uh, insolvență din cauza că au încheiat aceste, aceste uh, contracte și este într-adevăr foarte trist. Trebuie să acționăm pentru ca să-i ajutăm pe cei care sunt cei mai nevoiași, pe cei tineri care au familii și pe cei bătrâni. Ceea ce este necesar este o mai bună restructurare a sistemului de datorii. În 2011, Comisia a creat o legislație pentru o piață unică corectă în ceea ce privește creditele ipotecare, așa încât fiecare consumator să poate să aibă un credit pe măsură și să poată să fie protejat în fața riscului. Însă, din păcate, însă nu a fost încă implementată complet în toate statele membre și de aceea eu uh, vreau să lansez un apel la adresa Comisiei să se asigure că statele membre să implementeze practicile bune de împrumut și să îmbunătățească natura contractelor ipotecare care se semnează cu cetățenii noștri pentru că aceștia sunt expuși. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gil, și 2 minute 30 acum, doamna Pagazaurtundua Ruiz. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, comisaria, y gracias especialmente a la presidenta de la Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc uh, și doamnei comisar și vreau să-i mulțumesc în mod special uh, președintei Comisiei uh, pentru Petiții, care, iată, a depus eforturi susținute pentru a se ridica la nivelul așteptărilor miilor de petiționari. Uh, Uh, cetățenii europeni sunt și consumatori și trebuie să aibă încredere, să poată avea încredere în cei uh, care furnizează servicii și băncile se numără printre prestatarii de servicii. La sesiunea uh, plenară actuală vom trata subiecte care uh, practic vizează până la urmă toți cetățenii europeni. Nu vorbim doar de, despre un caz spaniol, ci vorbim despre întreaga Uniune Europeană. Există o mulțime de uh, spețe foarte complicate, există tipuri uh, fără număr de instrumente financiare deosebit de complicate, care până la urmă au fost achiziționate în necunoștință de cauză de către mulți cetățeni europeni. Și tocmai de aceea e nevoie de acțiuni cât se poate de clare și de măsuri care să ducă la dispariția clauzelor abuzive uh, și uh, măsuri care să protejeze uh, cetățenii europeni care să altfel s-ar putea trezi într-o situație fără scăpare. Avem nevoie de un sistem bancar uh, responsabil, uh, așa cum trebuie să fie responsabile și celelalte sectoare economice. mulți cetățeni europeni au sperat că uh, instrument, instrumentele financiare le vor securiza până la urmă economiile, dar uh, s-a întâmplat exact pe dos. O mulțime de vârstnici și-au pierdut uh, economiile. Un văduv, spre exemplu, mi-a atras atenția asupra faptului că a, uh, a achiziționat un uh, imobil folosindu-se de anumiți uh, bani împrumutați în parte, pe de altă parte uh, bani, fonduri proprii, proprii și acum, iată, se află într-o situație uh, fără scăpare. Trebuie să ne asigurăm că abuzurile sunt combătute. Să nu uităm că în 2013 am încercat să găsim responsabili, dar nu i-am găsit încă. Doamna Albiol, un minut. el Mulțumesc. Cred că ne înșelăm dacă vorbim doar de abuzuri din partea băncilor. Șefii de la BBVO și Santander sunt hoți, știm asta, n-au scrupule, nu vor decât să facă profit uh, privat. Cred că dezbaterea ar trebui să se concentreze asupra acțiunilor guvernelor care ar trebui să uh, reprezintă populația însă care au fost uh, sclavi ale puterilor economice. Guvernele Zapatero și Rajoy au fost complici cu cei care au efectuat executări silite. Și uh, în timp ce directorii din bănci aveau niște salarii scandaloase, uh, băncile au fost direct sprijinite de uh, guverne în loc să se creeze niște bănci de stat adevărate. Aș dori să mulțumesc celor care au susținut platforma ipotecară. Dacă unele din familiile spaniole și-au uh, primit înapoi uh, uh economiile, asta nu are nicio legătură cu guvernul spaniol. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Maragal. Înțeleg foarte bine că reprezentanții uh, spanioli sunt foarte critici acum. Noi am venit cu această chestiune la plenară după foarte multe eforturi din partea noastră, din partea cetățenilor și cred că aceasta este dovada pentru faptul că noi uh, avem nevoie de Europa în calitate de concept, dar și ca și realitate. E important pentru toată lumea. Numai astfel putem în Europa să combatem uh, nedreptățile și putem să apărăm mai bine drepturile cetățenilor. Este însă foarte important să constatăm și că am ajuns până aici. Este foarte grav că am ajuns aici. Statul spaniol, uh, guvernele, cu toții ar trebui să audă ceea ce discutăm noi aici. E foarte important, e valabil pentru creditele ipotecare, creditele imobiliare, dar este valabil și pentru alte produse financiare. Pentru că foarte multe avere au fost confiscate și până acum nu s-a pedepsit acest lucru. Mulțumesc, domnule Maragal, spune doamna președinte și acum îi de cuvântul domnului Mavrides. Mulțumesc, doamna președinte. Este salutară această acțiune a Comisiei pentru Petiții. Dacă am înlocui uh, Spania cu Cipru, situația ar fi uh, la fel, dacă nu chiar mai rea. Avem, pe de o parte, legislația și după aceea imposibilitatea, incapacitatea statului de a da ajutor, de a oferi ajutor. Bineînțeles, uh, ca volum monetar, situația din Cipru nu e la fel de gravă ca și în Spania, dar numărul uh, de cetățeni ciprioți uh, afectați de aceste credite ipotecare, proporțional, este unul extraordinar de mare. Au existat atât de multe ilegalități în ceea ce privește creditele ipotecare, încât uh, nu doar Comisia Europeană, ci și uh, Curtea Europeană de Justiție s-au uh, sesizat. După aceea avem probleme legate de textul acela scris mic în contracte și tocmai scrisul acela mic duce la sinucideri și drame. Vreau să întreb pe doamna comisar dacă nu există cumva vreo posibilitate de a găsi o măsură tranzitorie pentru ajutorarea oamenilor care au nevoie. Domnul Bastia. Că algunos les moleste, este es un asunto plenamente european. Mulțumesc. Poate că îi deranjează pe unii, dar e vorba de o temă europeană. Este vorba nu doar de abuzurile băncilor spaniole, ci de o tematică europeană. O jumătate de milion de spanioli sunt afectați, dar sunt și europeni. Sunt afectați de acest scandal financiar, dar sunt europeni. Toate aceste bănci sunt europene, fondurile care au fost cheltuite pentru salvarea băncilor au fost fonduri europene și cu aceste fonduri au fost salvate băncile noastre și așa s-a ajuns la această uh, politică de austeritate groaznică până la urmă. Uh, practicile <clears throat> băncilor spaniole sunt ilegale, așa cum a decis uh, și Curtea de Justiție. Doamna comisar, Comisia Europeană trebuie să acționeze, trebuie să evităm uh, această uh, ipocrizie de legalitate și dacă și acum are cuvântul domnul Frunzulică. <coughs> Merci beaucoup, madame la président. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În, având în vedere numărul foarte mare de petiții primite de către Parlamentul European care uh, denunță a, termenii abuzive ale contractelor de ipote- ipotecare în Spania, că trebuie într-adevăr să cerem Comisiei să uh, investigheze dacă au fost încălcate drepturile fundamentale și dacă s-au încălcat legislația comunitară. Trebuie să fim foarte direcți și să fim uh, pionieri în încercarea de a pune capăt acestor drepturi abuzive, Uh, și a situației acesteia din Spania. Situația este critică în Spania. Din 2008, peste 700.000 de oameni au pierdut parțial sau total economiile lor și pe aproape 400.000 au fost evacuați silit. Guvernul spaniol ar trebui să acționeze cât se poate de repede pentru a finaliza, pentru a, contra, pentru a combate această situație și pentru ca să nu se mai întâmple așa ceva niciodată pe viitor. Vă mulțumesc! Domnul Fernandez are cuvântul un minut. Sí. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc uh, președintei Comisiei pentru Petiții și doamnei Cabison, care s-a implicat mult în, uh, această, în redactarea acestei întrebări cu solicitare de răspuns oral. Multe scandaluri ne-au uh, afectat țara în ultimii ani scandalul creditelor ipotecare, clauzelor abuzive, nu s-a putut uh, intermedia între cetățeni și bănci și au mai existat și uh, acele instrumente financiare care practic au, i-au dus la sapă de lemn pe mulți cetățeni spanioli. Uh, S-a tot discutat despre subiectul acesta în Spania, dar acum e nevoie de o intervenție din partea Comisiei Europene. E nevoie de discuții care se ducă la restructurarea datoriilor, fie ele ipotecare, fie de altă natură. Comisia nu mai trebuie să, ia, să discute cu un guvern care nu ia măsuri. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl vyjádřit pouze k tomu, co zde, myslím, zaznělo. Domnul Kolček. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la ceea ce s-a spus uh, și care depășește dezbaterea națională. E păcat că uneori discuțiile se poartă doar uh, la nivel național, însă lipsa de transparență și lipsa protecției consumatorilor și a unor garanții procesuale sunt teme care trebuie menționate și care se leagă de informațiile financiare de furnizat uh, consumatorilor. Eu cred că, în primul rând, uh, consumatorii ar trebui mai bine informați. Nu ar trebui să intervenim la nivelul normelor financiare, însă informația este un aspect cheie. Comisia ar trebui să evite să intervine cu forța în competențe naționale. Domnul Rauhighi. Președinte, muchas gracias. Eu he estado en... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am fost uh, acum 5 ani în guvernul spaniol și pot să vă spun că legislația spaniolă pentru creditele ipotecare nu este suficientă. Eu n-am nicio problemă să admit acest lucru. Pot admite de asemenea și că produsele noastre financiare n-au fost bune. Ale noastre sigur nu au fost bune, dar nici în întreaga Spanie nu au fost uh, bune. Și Curtea Europeană de Justiție a spus că legile noastre nu erau corecte. Dar ceea ce nu funcționează este să spunem astăzi că guvernul meu, deci acum patru ani, uh, este cel care uh, s-a ocupat singur de această problemă, ca și cum noi am fi fost ultimii care am atins-o. Trebuie să acceptăm și ceea ce nu merge. Legile n-au fost bune, trebuie schimbate. Au existat clauze abuzive, într-adevăr, nu e bine așa ceva. Comisia a spus-o deja, dar nu se poate ca acum să ni se spună că ultimele guverne au fost de vină și guvernul PPE nu. Domnul Iacovcici, un minut. Mersi, madame președinte propisujemo veličinu slova. doamnă președinte. Stabilim care este dimensiunea literelor pe cutiile de aluminiu. Stabilim diferite semne. Dar când vine vorba despre instrumentele financiare, iată, ele nu sunt reglementate. Uh, în Spania, în uh, Cipru, în Grecia, dar uh, și în alte state ale Uniunii Europene. Am avut parte de o fraudă bancară la nivel mare. Totul era scris uh, în litere mici. nu avem reguli cu privire la dimensiunea literelor uh, pe contractele ipotecare, dar în același timp spunem uh, cât trebuie să fie de mari literele, literele pe uh, ambalaje. Trebuie să punem capăt unor asemenea practici în Uniunea Europeană. Doamna Rodriguez. Sí. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Lupta împotriva evacuărilor forțate pentru persoanele care au fost afectate este un lucru important. Noi apărăm multe din familiile care și-au pierdut locuința sau care sunt în curs să-și o piardă îi apărăm și pe cei care și-au pierdut toate economiile. Însă tot ace- toate acestea s-au petrecut cu complicitatea băncilor spaniole. Am văzut cum au fost tratate băncile și de plătit uh, au plătit persoanele care cer dreptate. Am văzut în Spania că au fost aruncate în afară din locuințele lor oamenii. Și am văzut cum au fost tratați cei care au demonstrat împotriva acestor uh, produse financiare. Și asta uh, se numește dreptate. Solicităm Comisiei și Parlamentului să pună capăt acestor abuzuri. Mulțumesc. Are acum cuvântul din nou doamna Jurova, numele Comisiei. Uh, Madam President, uh, as I said before, the EU Mulțumesc, doamnă președinte. După cum am spus înainte, legislația europeană trebuie să fie transpusă și trebuie să fie impusă într-o manieră satisfăcătoare pentru ca legea să aibă un sens. Informațiile care trebuie să fie oferite cetățenilor trebuie să îmbunătățească protecția lor. Este esențial să li se transmit aceste informații. Așa zice și domnul Colcea și sunt de acord, măsurile preventive sunt esențiale și ar trebui să fie mai eficiente decât uh, un regulament câteodată foarte dur. Sigur că ambele măsuri uh, sunt cele mai eficiente împreună. Analizăm uh, răspunsul autorităților spaniole pe care l-am primit în iunie cu privire la procedura cu privire la regulile de acordare a creditelor ipotecare și analiza termenilor contractuale abuzivi. Dacă vom constata că într-adevăr așa este, vom lua acțiune imediat, fără întârziere. Vreau să vă asigur de angajamentul meu pentru a garanta protecție consumatorilor. De fiecare dată când consumatorii fac apel la un tribunal, trebuie să se bucure de toate protecția judiciară pe care o pot avea din jurisprudența UE și în general ca și uh, părți în justiție. Vreau să uh, răspund și față de, în ceea ce privește regulile de insolvență cu care ați, uh, de care ați vorbit. Vrem ca acestea să se aplice și persoanelor private și vom face o propunere în acest sens pentru o nouă legislație anul viitor. Mulțumesc, s-a încheiat dezbaterea.